Thank you very much, Mr. Chairman. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Mi-am uh, dorit întotdeauna să fiu un uh, eurodeputat într-o zi chiar în cadrul Comisiei MV. Nu mi-a ieșit niciodată, dar uh, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat această ocazie, iată, să stau în scaunul dumneavoastră. Mă bucur să mă reîntorc aici. În plenară s-a discutat de curând Mm, problema uh, ecologizării bei și Într-adevăr, înainte de uh, COP21 la Paris uh, ne-am întâlnit cu această comisie. A trecut mult timp de atunci, însă se pare că întotdeauna am uh, reușit uh, să influențăm deliberările. Așa se întâmplă la COP și sperăm să se întâmple și anul acesta la Madrid. Uh, îi uh, mulțumesc președintelui Canfan că mi-a dat ocazia să vorbesc astăzi aici. Săptămâna trecută, această instituție a adoptat o rezoluție de declarare a urgenței de climă și mediu. Sunt întru totul de acord cu această evoluție și cu urgența de a acționa. IPCC uh, ne spune că 2030 este ultima fereastră de oportunitate pentru a evita o uh, schimbări climatice catastrofice. În ceea ce privește protecția biodiversității și a ecosistemelor, În octombrie 2020 uh, se va acoperi și acest aspect în cadrul unei alte reuniuni uh, pentru care, iată, trebuie să ne pregătim, așa cum am făcut-o și pentru summitul pentru climă. Cred că putem aborda uh, criza climatică în mod direct, însă trebuie să lucrăm împreună și să acționăm rapid. De la reuniunea din plenară de acum câteva săptămâni până acum au avut loc evoluții în cadrul băncii, evoluții care a surprins pe toată lumea, inclusiv pe noi din conducerea băncii. Pentru că am știut că va fi dificil uh, fiindcă cele 27 de state membre nu au cum să aibă întotdeauna idei congruente pe o chestiune atât de dificilă. Însă, în cele din urmă, am obținut o majoritate enormă lucru pentru care sunt recunoscător. Acest lucru a fost realizat de serviciile noastre, dar în special de cei vicepre- trei vicepreședinți ai băncii. Edward McDougall, care este aici, a fost cel care a lucrat fără încetare pe noua politică a acordării de credite în domeniul energetic uh, axată pe combustibilii fosili. Nu trebuie să vă spun ce rezistență a întâmpinat. Mm, iar celălalt, cealaltă vicepreședintă este responsabilă de climă, ar trebui să fie aici alături de noi în mod normal uh, și va fi și în viitor la dispoziția dumneavoastră, dar astăzi este la Madrid și își cere scuze că nu a putut fi aici. Apoi, uh, să nu uităm uh, despre combinarea ambițiilor climatice cu um, perspectiva băncii asupra acestei situații, astfel încât, dacă sunt întrebări care ies uh, din, care îmi depășesc mandatul, atunci o să includ uh, pe cei doi vicepreședinți aici uh, prezenți pentru a mă ajuta să vă dau răspunsurile. Am salutat recunoașterea pe care ați acordat-o importanței acestei chestiuni și noi și cei 4.000 uh, de angajați ai băncii. S-a hotărât la nivelul băncii să se facă un salt important în politica noastră, încetând uh, finanțarea uh, investițiilor în combustibil fosil și sunt convins după experiența de la Paris de acum patru ani, când noi am fost forța motrice din spatele băncilor de dezvoltare multilaterală, că și de această dată vom fi lideri, iar ceilalți ne vor urma. Țintele noastre sunt clare. În primul rând, vom crește cota de acțiuni climatice și durabilitate de uh, mediu, finanțând uh, 50% din afacerile noastre până în 2021. Apropo, uneori uh, se spune că BEI ar trebui să devină o bancă climatică. Nu ne spune numele asta, dar noi am fost deja o bancă climatică a Uniunii de decenii. Uh, suntem, de departe, cel mai puternic uh, creditor al proiectelor climatice din lume și intenționăm să fim și mai mult avem 50% din uh, creditare pentru uh, politici climatice. Asta a fost acum uh, la Paris. Acum am ajuns uh, chiar mai departe și, după cum uh, o să vă spun imediat, proiectele noastre de viitor sunt și mai ambițioase. Uh, Până în 2030 vrem să susținem un triliard de investiții în acest sector. Am spus că uh, am spus această cifră la adunarea uh, Națiunilor Unite fără însă să fie ceva cert, pentru că nu aveam aprobarea la nivelul instituției noastre, dar uh, acum s-a întâmplat și aceasta. Apoi, până la sfârșitul 2020, uh, ne vom alinia cu uh, toate angajamentele de la um, COP21 Paris. Este un obiectiv foarte ambițios, pentru că nu trebuie să distrugem uh, Uh, obiectivele uh, celelalte, uh, asigurând 50% pentru schimbări climatice. 50% cu o conștiință curată, 50% cu o conștiință mai puțin curată, nu este neapărat o poziție foarte fericită. Obligațiunile ecologice um, inventate acum 12 ani și jumătate au fost considerate atunci o adevărată nebunie. Eu nu eram încă acolo, dar predecesorii mei au fost foarte curajoși când au făcut asta. Am avut un partener extraordinar la bursa de schimb de la uh, bursa de uh, valori de la Luxemburg. Și a devenit rapid foarte clar că e nevoie de norme foarte clare vis-a-vis -vis de ce înseamnă obligațiune ecologică. Nu poți să iei o foaie de hârtie, să o faci verde, să spui e o obligațiune verde. Uh, Trebuie aduși alături și investitorii. Ei trebuie să știe ce faci cu banii pe care ți-i încredințează. Și atunci ai nevoie de transparență, de responsabilitate și de durabilitate. Lucruri care trebuie bifate și trebuie uh, să existe criterii internaționale privind ceea ce este verde. Există un grup de lucru în acest sens, influențat de experții noștri, care au ajuns foarte departe. Însă sunt de acord cu Comisia Europeană că este necesar un cadru solid care să ne asigure că nu mai există um, tentative de um, a înșela sistemul în ceea ce privește obiectivele de ecologizare. Uh, cetățenii pot să ajungă să nu mai creadă în politicile uh, verzi uh, dacă nu se întâmplă acest lucru, iar investitorii acționează foarte rapid. Dacă nu au încredere în modul în care le folosim banii, avem o problemă. Aceste decizii transmit un uh, semnal important către lume din partea noastră ca europeni și asta trebuie să facem și la Madrid. Să spunem că Uniunea Europeană este liderul global în combaterea schimbărilor climatice și că va face asta și în continuare prin intensificarea acțiunilor sale. Aceasta înseamnă, doamnelor și domnilor, că prin dezvoltarea de tehnologii uh, noi vom fi pionieri în dezvoltarea tehnologiilor pentru toată lumea, într-un moment când uh, Europa pierde în competitivitate de la o zi la alta, pentru că nu facem suficient în domeniul inovării. Finanțăm 1,5% din PIB dăm 1,5% din PIB uh, pentru inovare și dezvoltare, mult mai puțin decât concurenții noștri chinezi și americani. Deci trebuie să ne intensificăm activitățile și aici. Politicile climatice, da, sunt o bună ocazie de dezvoltare a piețelor totodată, ocazie de care trebuie să profităm. În acest context, banca așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu Comisia Europeană și cu Consiliul pentru a pune în aplicare viziunea Pactului Ecologic European. Eu cred că Banca um, Europeană de Investiții este esențială pentru atingerea ambiției de neutralitate climatică a Europei, în, um, însă uh, solu- resursele publice sunt uh, limitate. Având posibilitatea de a oferi servicii consultative, banca este gata să joace un rol uh, cheie în uh, viitorul fond de investiții durabile al uh, Uniunii. Totodată putem să ne oferim serviciile de consultanță pentru a sprijini mecanismul de tranziție echitabilă al Comisiei Europene. BEI știe foarte bine că transformarea necesară pentru atingerea obiectivelor uh, din acordul de la Paris va afecta unele regiuni, comunități și sectoare mai mult decât altele și ne vom uh, acorda uh, sprijinul pentru o tranziție echitabilă um, zonelor și grupurilor cele mai vulnerabile pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. Noua politică de creditare în domeniul energetic propune deja uh, elemente de genul acesta, cum ar fi uh, pachetul de tranziție uh, ecologică care crește uh, posibilitatea de finanțare până la 75% uh, pentru proiectele uh, din țările afectate cel mai mult. Însă, obiectivul tranziției echitabile nu se referă doar la energii regenerabile și la eficiență energetică, ci și la uh, punerea la dispoziție de noi perspective economice, creștere și locuri de muncă, fiindcă cu siguranță se vor pierde locuri de muncă, iar oamenii aceștia vor avea nevoie de noi locuri de muncă și nu o să un lucrător dintr-o mină uh, de cărbune nu va deveni uh, ITist peste noapte și atunci trebuie să investim și aici. Să vă explic în termeni mai practici cum vom, uh, ne vom atinge aceste uh, ambiții. Uh, grupul nostru, banca și fondul sau filialele uh, realizează o foaie de parcurs uh, pentru atingerea ambițiilor grupului BEI până în 2025 și uh, suntem bucuroși să vă prezentăm în viitor. Foaia de parcurs pentru 2025 consolidează strategia de climă actuală a BEI care este și ea în curs de revizuire. De la aprobarea sa în 2015 s-au înregistrat progrese semnificative în domeniul climei și s-au îndeplinit o serie din angajamentele luate la Paris. Trebuie să lucrăm foarte strâns cu instituțiile europene de la Bruxelles și Strasburg, fiindcă este evident că activitățile acestei bănci constau întotdeauna într-un triunghi creditare, care este normală, uh, mixul cu resursele uh, europene uh, și creditarea alături de resursele europene și consultanță. Și aici avem nevoie de o strânsă cooperare cu dumneavoastră, cu Comisia Europeană și de sprijinul statelor membre pentru bugetul comunitar. De aceea trebuie să știm ce conține pactul ecologic și pachetul pentru o tranziție echitabilă. Deocamdată e doar un nume programatic, însă în următoarele săptămâni, în strânsă cooperare mai ales cu vicepreședintele Timmermans și echipa sa și uh, cu președinta van der Leyen cu care am vorbit aseară, trebuie să ne punem resursele împreună pentru a atinge aceste obiective. Fiindcă se tot vorbește despre viziune, dar oamenii încep să se îngrijoreze pentru că dacă ai viziuni, uh, ei se gândesc că ai nevoie de un uh, psihiatru. Însă noi vrem să punem uh, Um, să dăm o structură mai tangibilă uh, scheletului pe care îl reprezintă acest pact ecologic și uh, fondul pentru o tranziție echitabilă pot să vă asigur de legăturile noastre strânse cu Comisia Europeană pe acest uh, domeniu. Mulțumesc frumos pentru această ocazie. O să vă dăm răspunsuri la toate întrebările pe care ni le veți adresa. Chiar dacă nu vom reuși acum să dăm răspunsuri individuale, vă asigur că le veți primi ulterior. Colegii noștri de la birourile din Bruxelles uh, sunt uh, aici. Mulțumesc, să vedem dacă funcționează. Acum văd că funcționează spune președintele. Începem așadar cu coordonatorii și cu reprezentanții grupurilor uh, parlamentare. Peter Lize. Mulțumesc, mulțumesc domnule Hoyer. Ați uh, citat o frază a unui fost uh, cancelar german social-democrat, cine are viziuni să se ducă la doctor. Dar sunt sigur că avem nevoie de viziune și uh, e clar că doamna von der Leyen are această viziune clară uh, legată de neutralitatea climatică a Europei și o să o susținem. Dar cred că observația dumneavoastră era mai degrabă în sensul că nu trebuie să rămânem la nivelul viziunilor, ci să ajutăm oamenii concret. Și acest lucru e într-adevăr foarte important pentru grupul meu politic și într-adevăr trebuie să punem carne pe oase pe acel schelet ca să vedem exact uh, cum uh, asigurăm tranziția, mai ales pentru cei care au trăit în regiuni carbonifere. Aș avea două întrebări. Uh, am văzut uh, ce angajament puternic și-a asumat uh, BEI, cum susține proiectele climatice și a spus pe bună dreptate că BEI vrea să nu mai susțină acele proiecte care presupun carburanți fosili uh, fără uh, măsuri de uh, reducere a efectului, a impactului acestora, adică um, tehnologiile, vor fi susținute de tehnologiile de captare și stocare a carbonului. Și a doua întrebare, ce se întâmplă cu gazele naturale? Ce tehnologii uh, de tranziție avem, uh, ce se întâmplă pentru că trebuie să le înlocuim treptat cu uh, energii regenerabile și nu știm care e situația în multe țări de exemplu, dacă ne uităm la Polonia, avem mult cărbune, puține gaze și uh, poate că acolo ar fi foarte bine să investim în uh, energii regenerabile. Mulțumesc! So, <clears throat> for SND, uh... Din partea socialiștilor, Mohamed Shahin. You, um, Dr. Dr. Uh, Hoyer, thank you for... Mulțumim! Domnule doctor Hoyer, vă mulțumim pentru introducere. Socialiștii salută, evident, tranziția de la BEI uh, către o bancă cel puțin parțial climatică. Nu prea înțeleg uh, ce spuneți cu um, gaze cu emisii reduse, dar și Peter Lise a pus această întrebare. Totodată ați mai spus că investițiile în combustibili fosili sunt acceptate, nu sunt acceptate dacă nu sunt uh, atenuate. În prezent, la Parlament are uh, loc o discuție privind taxonomia verde și, după cum ați spus, 50% din investițiile BI vor fi um, investiții ecologice și 50% vor rămâne pentru alte investiții. Însă veți merge, uh, să, veți verifica dacă aceste investiții sunt împotriva acordului de la Paris sau nu. Prin urmare, întrebarea mea ar fi dacă veți uh, aproba sau veți promova și o definiție clară a un fel de, unei fel de economii uh, brune, maro, nu verzi. Nistolvas pentru Riniu. Mulțumesc, Pascal. Îmi pare rău uh, că am uh, o voce de corb mai degrabă decât de uh, om, dar asta este astăzi. În ceea ce privește neutralitatea avem uh, diverse uh, materiale, uh, tehnologii, um, organisme de stat și așa mai departe. Una este pentru transport, alta este pentru construcție, alta este pentru alt sector al industriei. Și totodată ciclurile de investiții sunt diferite. Să nu uităm și de condițiile diferite de biodiversitate care stau la bază. Prin urmare, banca ar trebui să integreze toate aceste aspecte într-un fel sau altul. E ca un caleidoscop rotit de timp. Și pe măsură ce timpul îl rotește, imaginea se transformă. Și atunci întrebarea mea este foarte simplă. Cum veți face față tuturor acestor fapte foarte grave și uneori contradictorii. Mulțumesc. Mulțumesc din partea verzilor, te parus? Sau nu? Vă rog. Um, thank you, Chair. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Hoyer. Și Verzi consideră că este un pas important în direcția cea bună. Avem totuși unele întrebări privind aplicarea celor spuse de dumneavoastră. Ați uh, menționat un prim uh, lucru, un, o foaie de parcurs. Ați putea să ne explicați mai pe larg care ar fi pașii concreți pentru a ajunge la acel obiectiv de 50% și care ar fi calendarul pentru revizuirea celorlalte uh, politici de creditare, de exemplu, în sectorul transportului. Am dorit de asemenea să înțelegem ce înțelegeți prin alinierea la obiectivele acordului de la Paris. Cum veți uh, aplica principiul de a nu dăuna? Și când vine de vorba de uh, creditarea pentru gaze naturale, există o finanțare care va continua până în 2024, din câte am înțeles iar tranziția către sisteme de încălzire pe gaze naturale este un alt aspect. Nu credeți că există anumite riscuri în portofoliul BEI și cum evaluați aceste riscuri? Cum definiți gazele cu efect de seră redus uh, sau cu uh, conținut uh, redus de carbon? Aceste gaze cu conținut redus de carbon va duce la continuarea finanțării uh, gazelor naturale fo uh, fosile? V-ați referit și la strategia pentru climă și la faptul că revizuiți uh, strategia BEI în uh, domeniul schimbării uh, climatice. Ne-ați putea spune care ar fi țintele și obiectivele din acea strategie? Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, de la ECR, Alexander. Thank you, Chairman. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare punctuală, dar poate fi și cu caracter general. Am încercat și în plenară, acum câteva săptămâni, să o ridic, când se aflau uh, prezenți și câteva din, câțiva dintre uh, colegii dumneavoastră, dar n-am primit răspuns. Eu sunt din Praga, care este un punct nodal pe traseul uh, uh, Berlin, uh, Viena, Varșovia. Noi nu avem o șosea de centură. Încă există un trafic intens în oraș la conducerea uh, orașului se află câțiva dintre pirații uh, menționați aici. Și în ceea ce vrește finalizarea acestei șosele de centură, terminarea ei ar reduce foarte mult poluarea atmosferică din capitala țării mele, dar nu ar contribui totuși la atingerea obiectivelor uh, angajamentelor luate la Paris. Deci s-ar îmbunătăți calitatea aerului, dar nu ar contribui la obiectivele asumate la nivel global. Prin, având în vedere aceste transformări din cadrul BEI, putem primi o finanțare în acest sens? Ar fi eligibilă o asemenea finanțare pentru conform criteriilor BEI? Vă mulțumesc! doamna Sadon. Domnule Hoyer, Înțeleg că intenționați să investiți un trilion de euro până în 2030. în lumina acestor uh, angajamente din uh, domeniul ecologic. Ca să nu mai moară lumea pe glob, se pare. Se pare că există nevoia de a acționa urgent pentru a preveni și extinția în masă. Dar dacă spuneți că noi cu toții vom pieri, atunci este într-adevăr o prioritate să acționăm. Dar cum putem, în același timp, să ne asigurăm de respectarea bugetului? Există oameni de tot felul, dar fondul acesta al dumneavoastră poate crea multe bule financiare. Se pare că urmați interesele multor investitori și bănci, mai degrabă decât să vă ocupați de nevoile europenilor. Ați putea să ne spuneți cum echilibrați această dorință de a, vă, de a preveni moartea noastră ca urmare a uh, degradării planetei. cu uh, cealaltă atitudine. Mulțumesc. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Vă mulțumesc, domnule Hoyer, pentru această introducere este foarte bine că ați luat, luat această decizie. privind sprijinirea investițiilor care evită utilizarea resurselor fosile, astfel încât să atingem obiectivele climatice. Nu avem mult timp la dispoziție. Investițiile publice, achizițiile publice din statele uh, membre uh, contravin acestor obiective climatice. Am două întrebări, una privitoare la gaze și alta privitoare la eficiența energetică. V-ați referit la obiectivele pentru 2050, și anume obiectivul general. Dar noi credem că ținta pentru 2030 este cea mai relevantă și ar trebui să avem o foaie de parcurs pentru a atinge acele obiective. Altminteri, uh, acest obiectiv se va tot depărta. Tot vorbim că Uniunea Europeană ar trebui să fie un pionier. Și totuși, aceste ținte nu au baze științifice încă și încă nu am ajuns la nivelul cuvenit. Am uh, auzit despre pachetul uh, energiei verzi și uh, noua ordine ecologică. Însă nu este suficient ca să ne punem poziția de lideri. O întrebare privind gazele. Care sunt gazele cu emisii reduse? Credeți că captarea carbonului, captarea și stocarea carbonului ar fi o soluție? Nu cred că există încă soluții uh, care se pot aplica pe scară largă. Nu ar fi mai rațional să trecem direct la surse de energie cu adevărat curate și regenerabile? Gazele naturale ar putea reprezenta o, o soluție de tranziție. A doua întrebare privind eficiența energetică. Da, trebuie sprijinită, dar ce criterii avem pentru a ne asigura că investițiile uh, țin cont de întreaga durată de viață, de exploatare a clădirilor și materialelor folosite. Dacă îmi dați voie, vom prelua întâi celelalte întrebări, altfel nu va fi destul timp pentru a da răspunsuri. Mai am încă nouă vorbitori înscriși la cuvânt. Vă rugăm să vă limitați la un minut pentru fiecare intervenție, după care vom avea votul. Din nou, PPE, doamna Maia Spirachi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Hoyer, pentru participare la această dezbatere interesantă. Două întrebări, pe scurt. În Grecia, în țara mea, există uh, o regiune a Macedoniei de Est și apoi uh, zona metropolitană. Vreau să vă uh, întreb dacă aveți sugestii pentru autoritățile locale în ceea ce vrește un proiect nou, eligibil din punctul de vedere al BEI. Apoi, în ceea ce vrește utilizarea gazelor naturale ca un combustibil de tranziție, întrebarea, mea este, ar putea aceste regiuni în tranziție să folosească gazele naturale pentru a facilita această tranziție cu finanțare de la BEI? Mulțumesc! Pentru eh, SND, doamna Spirac, mulțumesc, domnule președinte. Îmi împreună cu aprobarea noii politici, politici în noiembrie 2014 s-a aprobat o nouă strategie care a aprobat o cotă mai mare acordată uh, acțiunilor uh, ecologice pentru ca în 2025 uh, să se ajungă nivelul de 50%. Până acum, BEI a avut ținta de 25%, pentru proiectele cu acțiune climatică, exclusiv acestor proiecte. Iar această uh, creștere recentă, până la 50%, nu este doar în ceea ce privește procentajul, ci și ceea ce privește uh, dimensiunea, amploarea, pentru că include și aspectele de sustenabilitate, care, care reprezintă un alt uh, sector de proiecte. Ținând cont de metodologia băncii, nu putem astăzi să calculăm cum se va putea atinge această uh, țintă. Întrebarea mea este care este noua, exact care este noua țintă și ce metodologie aveți pentru cuantificare. Vă mulțumesc! Uh, Ion Hitema. Mulțumesc uh, foarte mult dom, domnul uh, Husc. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă întreb ceva privind această politică de creditare. Cum ar putea ea să contribuie la um, efectuarea unor uh, salturi în Europa Centrală și de Est. Vin dintr-o regiune care depinde de combustibili fosili, în special cărbune, dar uh, se bazează mult pe, energi, pe uh, industriile cu consum mare de energie. Ar putea strategia uh, dumneavoastră să ne ajute să trecem în uh, era energiilor regenerabile. Mulțumesc, Verzi, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnul Hoyer, doamna, doamna Paulus. Vă mulțumesc explicit pentru că ați uh, menționat Cuming, deoarece sunt unele aspecte care sunt trecute cu vederea și m-ar interesa să aflu ce fel de proiecte ar dori BEI să financeze în această zonă de politici sau vă gândiți să finanțați proiecte de conservare sau uh, agricole care sprijină biodiversitatea, să vă um, gândiți la um, ecologizarea orașelor. Ați putea să ne dați câteva detalii? Mulțumesc! Mulțumesc! Um, ECR, doamna Zaliusca. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Kilka pytań. Rozumiem, że Europejski Bank Inwestycyjny. câteva întrebări. Sunt aici. Sunt, um, banca pe care o conduceți este o instituție, o entitate independentă, autonomă, care gestionează bani publici. Și prima mea întrebare este următoarea. Cooperarea cu Comisia. Sperăm uh, că în curând Comisia ne va prezenta proiecte de directivă și principii E o mică problemă tehnică. Vorbitoarea este rugată să vorbească un pic mai aproape de microfon. Așadar, prima mea întrebare. Cum se va desfășura cooperarea cu Comisia? Cum vedeți dumneavoastră cooperarea cu Comisia? Pentru că gestionați sume enorme și m-aș aștepta la niște proiecte mai concrete, mai precise. Aștept să ne dați informații mai uh, concrete. A doua întrebare acum, în legătură cu gazele. Ne, ne liniștesc uh, știrile sau zvonurile cum că banca s-ar pregăti să refuze finanțarea pentru proiecte legate de, uh, sau proiecte pentru gaze naturale ceea ce mă neliniștește foarte tare, dat fiind că Polonia a investit foarte mult în astfel de proiecte. Mulțumesc. Eh, eh, Mike Wallace. Mike Wallace de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Hoyer, politicile dumneavoastră ține cont de uh, reviziile făcute care permit uh, investirea în uh, uh, investirea în uh, proiectele pe bază de gaze naturale, cum este cel din Irlanda, și vom putea mai multe decenii la rând să facem acest lucru. Domnul Andrew din dreapta dumneavoastră a spus recent că BEI va continua să crediteze pentru uh, proiecte pe gaze naturale după 2023. Ați putea să ne dați mai multe detalii. Ați mai spus că, în general, banca va sprijini proiectele energetice care emit mai puțin de 250 de grame de uh, dioxid de carbon pe kilowatt-ora, dar se lucrează la o, un proiect de act normativ cu contribuția unui uh, grup de experți, conform cărora aceste planuri nu ar reprezenta activități de tranziție, deoarece emit peste 100 de uh, grame de bioxid de car uh, carbon pe kilowatt-ora. 100 de grame reprezintă valoarea prag pentru a putea contribui la reducerea încălzirii climatice. Deci, deja, Uh, cifra noastră uh, depășește de două ori și jumătate acea cifră a lor. Ați putea să ne dați niște explicații, vă rog? Mulțumesc pentru acești uh, pentru aceste trei intervenții din partea PPE. Mulțumesc pentru prezentare. Întrebarea mea era Uh, în ce măsură finanțați deja proiecte climatice și pentru uh, mediu în afara Uniunii și în ce măsură uh, prevedeți o întărire a acestor finanțări? Știm că Parlamentul a hotărât ca măsurile legate de dezvoltare și mediu și climă ar trebui dublate în mandatul următor și, bineînțeles, nu uităm, e foarte logic să protejezi clima și mediul uh, la nivel global. Deci ce poate face BEI în acest sens? Thank you for SND Cesar Uena. Mulțumesc, socialiștii și uh, democrații. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Nu v-am auzit vorbi despre biodiversitate. Doriți să investiți în soluții bazate pe natură, care sunt atât de importante pentru atenuarea schimbărilor climatice și, în sfârșit, traiectoria dumneavoastră este aceea de a finanța proiecte foarte sigure, de teamă de a nu pierde investițiile. Asta face o bancă privată. Această atitudine ne surprinde puțin, pentru că suntem în fața unei bănci de dezvoltare, de fapt. Și atunci, cum considerați să faceți compatibilă această obsesie de a menține investițiile și totodată de a finanța credite verzi atât de necesare pentru a stimula noul model socioeconomic, dat fiind, socioeconomic, dat fiind faptul că acestea, cel puțin inițial, pot să fie mai, mult, mai puțin sigure decât creditele normale? Uh, uh, da, mulțumesc, uh, domnule Hoyer. Am o scurtă întrebare. IMM-urile cred că sunt forța motrice a inovării și ar putea constitui o soluție și în domeniul schimbării climatice. Cum ne asigurăm că finanțarea BEI ajunge unde trebuie, de exemplu, la IMM-uri? Vă mulțumesc! Thank you. So, uh, Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, v-aș ruga să răspundeți uh, scurt la aceste întrebări, în maxim uh, 15 minute. Minim 10, maxim 15. Mulțumesc, domnule președinte. E o ofertă generoasă. Știu cât uh, de bine vă organizați timpul. Am primit uh, întrebări foarte diferite. Nu o să pot uh, răspunde, cred, la toate. Uh, dar dacă nu vă răspund, nu uitați să spuneți și să semnalați și biroului nostru de aici, de la Bruxelles. În mare, însă, întrebările, inclusiv ultima, ne arată ce spectru de activități are în portofoliu banca sau ce așteptări există. Am spus că suntem o bancă climatică, vom fi în continuare, vom fi banca cu literă mare uh, climatică și deci putem face mai multe. În același timp, uh, ni se cere să încurajăm crearea de locuri de muncă la nivelul IMM-urilor. În același timp, trebuie să combatem pierderea de, pierderea de productivitate și competitivitate în relația cu partenerii noștri comerciali, investind mult mai mult în inovare, unde avem cea mai mare slăbiciune. În același timp, ni se cere să contribuim la viziune și ambiția de a fi un actor la nivel global important în acel context al uh, autonomiei strategice. Pentru mine aceasta e una din cele mai importante ambiții menționate în ultimii ani. Deci trebuie, trebuie să contribuim și la ea. Ceea ce înseamnă că avem seturi diferite de obiective. Climă, inovare, creștere și ocuparea forței de muncă și încă unele. Deci, Trebuie să ne asigurăm că nu ne necăm sub toate aceste ambiții și obiective și că împăcăm obiective care ar putea să pară contradictorii. Să dăm un exemplu interesant din apropierea noastră, Balcanii Occidentali, o zonă care ar trebui să-i acordăm mult mai multă atenție. În acea regiune vedem acele țări cu care cooperăm, care combină această apropiere de Uniunea Europeană o formă de a politicii de coeziune cu inovarea. Sunt țări foarte ambițioase, care inovează mult și care sunt, uh, cel puțin din punct de vedere economic, pe o cale clară, uh, pe o traiectorie clară care le aduce către Uniunea Europeană. Așa cum spuneam la ONU și la Paris și o să spunem și săptămâna viitoare la Madrid, clima trebuie să fie în tot ce facem, ceea ce înseamnă că trebuie să ne asigurăm că nu subminăm succesul în materie de climă prin ceea ce facem în alte privințe, în activitatea noastră. Se pot trage concluzii greșite uneori. Eu cred într-o lume în care vrem să fim o putere economică, un lider tehnologic și am putea să ne închipuim că pe, în acea lume vom avea nevoie de drumuri, de căi ferate, de porturi, de aer Așa vor sta lucrurile, dar totul trebuie făcut în mod durabil. Iată de ce nu suntem doar visători. Credem că succesul în materie de climă și păstrare și protejarea naturii trebuie să fie însoțit de cea mai înaltă ambiție în materie tehnologică și în materie de inovare. Prin urmare, întrebarea uh, legată de răspunsul nostru pentru mediul de afaceri în Europa e foarte interesantă. Acolo putem vedea acea evoluție în salturi foarte mari. Uh, cred că cineva din Polonia spunea că același lucru este valabil și pentru situația din Uniunea Europeană. Avem regiuni în Europa unde e nevoie de aceste salturi mari. În Africa, evident, e foarte ușor să te duci în Camerun sau în Etiopia și să vezi că uh, Uh, introducerea telefonului mobil a schimbat cu totul societatea, oferind acces la informație, la informație despre sănătate, asigurări, activități bancare, în regiuni în care accesul la o filială bancară era imposibil. Deci avem o creștere a activității economice a IMM-urilor, a micro-întreprinderilor foarte mare, mai ales uh, aducând femeile în această lume la care nu avuseseră acces deloc. Iată, deci, o diferență foarte mare. Și iată cum arată acum Africa, un loc care a fost neglijat așa de multă vreme uh, și care acum nici nu mai investește în tehnologii tradiționale, trece deja la cele foarte noi. Asta s-a făcut cu sprijinul uh, nostru, dar asta putem să facem în măsura în care ne lăsați să o facem dumneavoastră, Parlamentul, dar și acționarii, adică statele membre, care până acum au ezitat să depășim 10% din creditarea noastră în afara Uniunii Europene, în special în țările în curs de dezvoltare. Eu cred că asta trebuie să înceteze. După criza migrației și din păcate a fost nevoie de această criza migrației, europenii au început să înțeleagă ce provocări pune dezvoltarea. Au văzut ce înseamnă uh, Uh, că Africa va avea aproape 4 miliarde de uh, oameni până la sfârșitul secolului. Deci trebuie să ne gândim nu doar la beneficiari, ci și la o strategie și de aceea trebuie să ne gândim mult la dezvoltare. Iată, deci dezvoltarea e un alt domeniu unde trebuie să ne asigurăm că obiectivele noastre sunt în armonie și, bineînțeles, orice proiect de dezvoltare din uh, Africa, America de Sud, Orientul Mijlociu, toate sunt importante, trebuie să fie la aceleași standarde de mediu pe care le aplicăm și în cadrul Uniunii Europene. Deci, evident că uh, ne orientăm după aceste principii și în activitățile noastre din afara Uniunii. În a doua parte, aș vrea să mă refer la activele mm, într-o situație dificilă, menționate și ele. Inclusiv cei din comunitatea noastră de aici uh, au multă bunăvoință și uneori și o abordare uh, care uh, presupune durabilitate, dar vrem să folosim și tehnologii, de să investim în active care nu trebuie compensate prea curând. Asta e o părere pur profesională a mea. Dacă vezi o investiție pe 40 de ani și știi că în 15 ani nu o să mai fie viabilă, practic faci, uh, uh, ai o, o strategie neviabilă. Deci e nevoie de cofinanțare mi s-a spus, uh, ești nebun dacă investești în active pe care știi că va trebui să le compensezi în curând. Deci această problemă ne obligă să fim mai atenți pentru că altfel nevoia de compensare, adică înregistrarea unei pierderi când uh, uh, e vorba de fondurile statelor membre, nu este o opțiune reală. Și a treia chestiune Uh, această gândire în ciclu de viață. Avem într-adevăr și niște ani lipsă, niște goluri. Uh, dar asta e adevărat în general. În Europa, în general, nu investim suficient de la momentul zero. Nu ne gândim și la mentenanță și la întregul ciclul de viață al unui proiect. Deci, avem deja o deteriorare a structurii activului, care poate să ducă și la situații foarte uh, dezastruoase. Podul acela care s-a prăbușit în Italia putea să fie oriunde în Europa. Deci să nu mă înțelegeți greșit, trebuie să gândim pe termen lung. E foarte important, trebuie să ne gândim și la mentenanță și la reabilitare. Și când e vorba de energie, putem să ne gândim și la eliminarea unor active într-o zi, lucru care va costa foarte mult. Și ultima observație, după care îi las pe colegii mei să intervină pentru întrebările legate de transport și energie. Deci ce vreau eu să mai spun în legătură cu Kunming? Suntem foarte ambițioși. Am avut o conferință foarte bună pregătitoare pentru Madrid, întâi pentru Chile și acum pentru Madrid. Și am discutat uh, cu Papa la Vatican. Am fost foarte încurajați și ne-am dat seama cât de important va fi Kunming. Asta înseamnă să ne concentrăm și mai mult pe ceea ce facem deja în țări din afara Europei, cum ar fi proiectele de reîmpădurire, agricultură. Ambiția noastră legată de oceane a fost uh, arătată și de inițiativa pentru oceane curate de acum 2 ani, făcută uh, împreună cu organizații din Franța și Germania. Deci, e vorba de un proiect foarte important care va fi dezvoltat și va merge la Cuning uh, cu o agenda ambițioasă și uh, sunt gata să mai vin în Parlament să vă spun ce urmează să facem acolo. Și, Andrew, uh, o să răspund acum la câteva întrebări mai importante. Începem cu energia. Da, mulțumesc. Au fost multe întrebări în legătură cu uh, rolul gazelor în noua noastră politică privind investițiile în energie și eficiență energetică. În legătură cu gazele, să fie clar, uh, politica privind creditarea energetică nu respinge complet rolul gazelor în tranziție energetică, ci spune că, în conformitate cu țintele noastre climatice, uh, energia trebuie să depindă mai puțin de gaze, mai ales pentru o bancă care are active uh, care de, riscă să devină devalorizate, trebuie să ne asigurăm că există tehnologii de decarbonizare Așadar, înțelegem ce rol au acele gaze cu emisii reduse, mai ales ca soluție de rezervă la energiile regenerabile, pentru că alimentarea cu energie eoliană sau solară este intermitentă. De fapt, cred că ajungem la ce înseamnă, la definiția uh, gazelor cu emisii reduse. Noi am propus ca pentru generarea de electricitate pentru proiectele noi care folosesc orice tehnologii regenerabile uh, disponibile, trebuie să avem această limită de 250 de grame de CO2 pe kWh. Din câte știm noi, singura modalitate în care proiectele de, uh, bazate pe gaze pot respecta acest standard uh, ar fi să aibă cogenerare în care excesul uh, din uh, generarea de electricitate să fie folosită pentru încălzirea apei. E o tehnologie foarte eficientă care reduce emisiile asociate producției de electricitate. Apoi, amestecul de gaze regenerabile, biogaz, gaz sintetic și în viitor uh, hidrogenul verde, introduse deci în mix pentru, în mixul pentru producerea de electricitate. Și în acest fel se reduce performanța uh, energetică și a treia modalitate care a fost propusă, combinația de ca, uh, metode de captare și stocare a carbonului. Înțelegem că toate aceste tehnologii în acest moment sunt scumpe, imature majoritatea, și de aceea am semnalat faptul că suntem în poziția în care putem a, a, uh, aloca granturi în combinație cu alte tipuri de finanțare și uh, le putem combinat și cu finanțarea ă, națională pentru a ă, încuraja investitorii. Ni s-a mai pus o întrebare. Ă, de ce 250 și nu 100, cum s-a spus în taxonomia pentru finanțare durabilă? E vorba aici de proiecte care contribuie foarte clar la măsurile climatice și la celelalte obiective de mediu standardul 250 ține de alinierea la Paris, la acordul de la Paris, unde avem un standard ceva mai redus, să nu producem prejudicii. Nu vrem neapărat să facem o contribuție pozitivă, ci să nu aduci prejudicii. Iată de ce există acea diferență. Dacă finanțăm generarea de electricitate, adică regenerabile, care respectă standardul de 100 de grame, Putem face asta prin obligațiuni verzi. Pe de altă parte, dacă finanțăm uh, o uh, centrală de cogenerare care respectă uh, standardul de 250 de grame, respectă acordul de la Paris, dar nu este verde cu adevărat. Deci, cred că domeniul cel mai puțin, cel mai ignorat și care oferă potențialul cel mai mare pentru uh, nivele de finanțare, niveluri de finanțare mult mai mari uh, din partea BEI, conform obiectivelor uh, de mediu ale Uniunii, care a spus că e, vorba de, e nevoie de, 200 de, de investiții de 200 de miliarde pe an. Deci orice clădire nouă pe care vom finanța trebuie să fie aproape de uh, cerința de uh, aproape zero după 2020, când va deveni obligatoriu un nou standard, va trebui să punem la punct acel standard și va trebui să lucrăm cu Comisia Europeană și cred că acela nu se va concentra doar pe eficiența operativă a clădirii, ci va trebui să se concentreze, așa cum se spunea și întrebări, ci și pe, și pe eficiența, pe ciclul de viață, în performanța in, intrinsecă a proiectului în ceea ce privește eficiența. Mulțumesc! Mulțumesc, ne-am apropiat de cele 15 minute, suntem în întârziere. Mulțumesc deci foarte mult pentru faptul că ați venit în Parlament și în Comisia Envi. Am înțeles ce ne-a spus uh, despre Kunming. Deci poate că o să primiți o invitație înainte de evenimentul de acolo ca să explicați acestei comisii și Parlamentului uh, care va fi strategia Uniunii pentru Kunming. Și uh, chiar pe această temă vom vota în câteva minute. Deci mulțumesc încă o dată, domnule președinte și echipei dumneavoastră și ne vom revedea în curând. So I'm going to switch to French. Trec um, la limba franceză pentru sesiunea de vot, spune președintele. Dar nu exclusiv franceză. Are toată lumea cartelele de vot? Votăm mai întâi uh, actul delegat privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor. Dioxidul de titan. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. We move to Trecem la al doilea vot privind importurile de hrană pentru animale de companie din Arabia Saudită. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, dar înțeleg că nu se vede. 58 împotrivă, 12 pentru. Haideți să vedem, că, să sperăm că la următoare apare și pe ecran. Deci 58 împotrivă, 12 pentru, iar pe ecran aveți 71 și o abținere. Trecem la al treilea vot. Privind pesticidele, s-a deschis votul. Okay. Uh, so we have a, a vote before on the... Avem însă înainte un vot privind uh, centrala nucleară din Fukushima, Japonia. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 împotrivă, 30 pentru o abținere. Deci se respinge. Trecem la pesticide, obiecția privind pesticidele, s-a deschis votul. S-a închis votul. 44 pentru, 26 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Urmează abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice. S-a deschis votul. Primul vot uh, este, uh, se referă la întrebarea orală adresată Comisiei. S-a închis votul. 70 pentru, nimeni împotrivă, o abținere. Al doilea vot, întrebare adresată Consiliului, s-a deschis votul. S-a închis votul. 68 pentru, nicio abținere, nimeni împotrivă. Trecem la votul privind COP15. Începem cu compromisul A. S-a deschis votul. S-a închis votul. 67 uh, pentru, uh, un vot împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. 66 pentru, 4 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul V. S-a deschis votul. S-a închis votul. Șaizeci și trei pentru, patru împotrivă, patru abțineri. Se adoptă. Trecem așadar la amendamentul 34. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 36, 46 pentru, 22 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul B. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul D. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul Z. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul N acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 pentru, 26 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru, 33 împotrivă, o abținere, se adoptă. Trecem la amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul E. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul S. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 76. Pentru? Împotrivă? Să verificăm. Verificăm 76. 46 pentru, 25 împotrivă, așadar se adoptă. 77. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a închis votul pentru 38, împotriva 19, se adoptă. Trecem la amendamentul 97. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 99. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul K. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105, doar prima parte, pentru că s-a adoptat compromisul D. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R1. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. R1. S-a închis votul. 42 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă. Trecem așadar la 106. Votăm doar prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 46 la 25 se adoptă. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 108. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111, votăm doar a doua parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul L1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 121. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul M. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 137, amendament oral al SND. Trebuie să-l citesc. În loc de solicită Uniunii Europene și statele membre să crească utilizarea taxării ecologice, ar trebui să spunem solicită Uniunii Europene și statelor membre să își reorienteze sistemele de impozitare pentru a crește folosirea impozitării de mediu. Cine este pentru așadar? Cine este împotrivă? Să verificăm. S-a închis votul. 42 pentru, deci se adoptă. 138. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 139. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul P. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Q. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la Cine este pentru? Împotrivă. Amendament, uh, abțineri se adoptă. 163 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 164 pentru. Împotrivă. Să verificăm. S-a închis votul. 164 se respinge. Compromisul T. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, se respinge. Compromisul S s-a adoptat, așadar votăm doar partea a doua de la 171. Cine este pentru? Împotrivă? Nu știu exact care este situația la PP, așa că verificăm 171. S-a închis votul. 54 pentru. Trecem la 174. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul U. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177. Pentru, abțineri, se, împotrivă se corectează președintele, abțineri se adoptă. 178. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 191 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 192. Acum vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, haideți să verificăm, partea a treia s-a închis fotul, deci se respinge. Compromisul W. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul X. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Am votat uh, compromisul Z la început, așa, dar uh, trecem direct la 206. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AA. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 211 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm așadar doar a doua parte a amendamentului 216. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm.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 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă, verificăm, 9, s-a închis votul, 52 pentru, așadar se adoptă, amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 11, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Verificăm amendamentul 12, așadar. S-a închis votul, 51 de voturi pentru, de aici nu se vede foarte clar, îmi pare rău. Amendamentul 13 acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă.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 S-a închis votul. 41 pentru. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Vreți să verificăm 18? Bine. Verificăm amendamentul 18. 18. La asta solicită verificare. Se respinge. Așadar, revenim la 19. 19, vă rog, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, se respinge. 20, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 21, pentru. Împotrivă, abțineri se respinge, 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, se adoptă, se corectează președintele, 23. Vreți să verificăm 22? Dacă vreți. Verificăm 22. S-a închis votul. Era clar. 23. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Dar haideți să verificăm. Nu e clar la PP. 24. S-a închis votul. E clar. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic pentru întreaga rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. you. So we move to the next votes. Trecem la in, uh, votul pe inițiativa privind polinizatorii. Începem cu amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 62. Pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Se adoptă. Cine este pentru? Da, compromisul 3. citesc este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cum fac pe aici, da? Uh, compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Optzeci șapte și nouăzeci nouă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6A. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. 6A. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 98. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 101. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 101. S-a închis votul. Cu 41 împotrivă se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 102. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 109. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 109. Votul s-a închis. Cu 40 împotrivă se respinge. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, PPP nu s-au ridicat uh, mâini. Deci 117. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Vom verifica la 117. S-a închis votul. Se adoptă. 118. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 119. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 120. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 122. Pentru. Pentru. Cine este pentru? Depinde. Împotrivă. Vom verifica pentru 122. S-a închis votul. Se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, verificăm electronic, s-a închis votul, s-a respins cu 41 împotrivă, 128 eh, și 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom verifica mai bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost bine că am verificat. Se adoptă. 132. Pentru. Împotrivă. Verificăm. La 132. S-a închis votul. Se adoptă. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, re se respinge. Se, se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. De fapt, 134 și 135. Deci de, de la început pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 De fapt, 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă nu cumva vreți să uh, verificăm. Dar 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 151 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Se respinge. Trecem la 152 2 și 153. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Verificăm. Pentru 152, 153. S-a închis votul. Se adoptă. 154 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 166 pentru, împotrivă, haideți să verificăm la 166. S-a închis votul. Se respinge. 168 pentru PPE este pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 169. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se respinge 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la, la citations. 1 și 2 împreună, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11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 împotrivă. Deci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Pentru 25. S-a închis votul. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, verificăm. La 27 s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, verificăm. La 34. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă. Verificăm pentru 35. S-a închis votul. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar putem verifica. Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38, de fapt nu, 39 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm la 39. S-a închis votul. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, verificăm la 53. S-a închis votul. Se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. destul de clar. Trecem la următorul vot privind transformarea digitală uh, a îngrijirii de sănătate, a serviciilor de sănătate și de asistență pe piața unică uh, digitală. Cine, uh, prim, primul, cine se pentru, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 împotrivă, de fapt nu, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, Abținerea se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, se adoptă. Am nevoie de un pic de apă. 72 pentru Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul 12 pentru Împotrivă. Abținere se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 81 pentru împotrivă, verificăm. Verificăm la 81. S-a închis votul. Adopted. Adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, să verificăm. Amendamentul 90. Votul se închide. Respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru,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 Trecem la 117. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 1, ă, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, nu, a fost retras. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 rezoluția în întregime. Votul e deschis. Votul se închide. Se adoptă. budgets des changements. Okay, so the last two votes on Corrigenda. Ultimele două voturi privind Corrigenda. Vot în bloc. Primul Corrigendum. Doriți să interveniți? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze colegilor. Știu că votăm de mult, dar trebuie să spun câteva cuvinte despre acest corigendum, pentru că este o situație neobișnuită. E prima oară când se întâmplă acest lucru. După cum știți, corrigendum e folosit pentru a corecta aspecte tehnice și inconsecvențe după încheierea trialogului. De data aceasta însă, avem o propunere din partea Consiliului de a modifica fondul regulamentului, așadar e ceva neobișnuit. Nu avem o problemă pe fond pentru că propunerile modific- de modificare vor uh, acoperi niște probleme juridice, dar avem o problemă de principiu, pentru că dacă acceptăm modificări ale regulamentului pe fond printr-un corigendum, uh, perturbăm procedura și ieșim din procedura legislativă obișnuită. Deci, uh, vrem să arătăm că uh, suntem foarte atenți la ce se întâmplă, însă, având în vedere încadrarea în timp, susținem acest uh, corigendum, dat fiind că noile reguli ar trebui să se, să se aplice din mai anul viitor. Deci chiar este o situație uh, Uh, care constă în faptul că ne-am apucat să lucrăm la acest act legislativ în 2012 și acum nu mai avem timp la dispoziție. Deci, domnule președinte, cred că ar fi util ca dumneavoastră să scrieți Consiliului și Comisiei și să exprimați nemulțumirea noastră față de felul în care s-a uh, procedat. Mulțumesc! Foarte limpede, mulțumesc! Votăm așadar primul corigendum ca bloc. Vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al doilea vot, al doilea corigendum, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă de asemenea. Cu aceasta încheiem sesiunea de vot. So we start again uh, with the last point for Reluăm ședința cu ultima decizie a dimineții privind abordarea strategică referitoare la impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului. În numele PPE, domnul Bușoi este și de față, iată, ce onoare. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint, domnule președinte, dragi colegi. În martie anul acesta, Comisia și-a adoptat comunicarea privind abordarea strategică a Uniunii uh, privind impactul farmaceuticelor asupra mediului. Noi am uh, redactat patru întrebări orale um, pentru Comisie și Consiliul și am pregătit și o rezoluție care înțeleg va discuta, fi discutată în Comisia noastră în ianuarie. În comunicare avem uh, mai multe domenii de intervenție, dar e nevoie de mai mult. E clar că în anumite domenii legislația trebuie actualizată sau completată și aici am vrea să vedem ca rezultat al întrebărilor noastre și al rezoluției că atât Comisia cât și statele membre își vor lua angajamente clare și vor lua și măsuri. E clar și cred că toată lumea e de acord, trebuie să uh, Uh, reducem uh, uh, aruncarea de substanțe farmaceutice în mediu și deșeurile farmaceutice și de asemenea trebuie să avem și o atitudine preventivă. Putem să facem acest lucru direct atunci când pacientul cumpără medicamente, cum ar fi am putea să avem medicamente care sunt dispensate în cantități mai bine adecvate nevoilor, adică să umblăm la ambalaje sau putem dispensa medicamente în spitale. Putem găsi multe soluții, dar în orice caz cred că trebuie să avem o implicare foarte clară a tuturor ca să reducem prezența substanțelor farmaceutice în mediu. Vă mulțumesc, aștept cu nerăbdare dezbaterea de astăzi și uh, aștept și uh, răspunsurile Comisiei Europene cu mare interes. Mulțumesc! De la SND, domnul Sidel, mulțumesc, mă bucur că avem aici uh, o recunoaștere a acestei nevoi de a avea măsuri, o recunoaștere transpartinică. Uh, e într-adevăr o problemă foarte importantă care ține și, uh, are o legătură și cu rezistența la antimicrobiene și am văzut și în ultimul raport al Curții de Conturi că mii de oameni suferă și chiar mor din cauza uh, contractării de microorganisme rezistente. Deci trebuie să ne ocupăm de aruncarea sau prezența substanțelor în apă, în pânza freatică, în apele reziduale și mi se pare foarte bine că aici noi din mai multe fracțiuni ne ocupăm de această chestiune și punem întrebări comisiei. Și pregătim și o rezoluție care v-a fost trimisă. Mulțumesc! Mulțumesc! de la Renew, Veronique Vrillonou. Da, mulțumesc, domnul președinte. Voi vorbi în franceză. Problema aceasta este absolut esențială și ar trebui să ne ocupăm de ea la nivel european. Sunt perfect de acord cu de necesitatea de a lua măsuri preventive, însă trebuie spus că sunt medicamente periculoase, cum ar fi, de exemplu, cele uh, folosite în tratarea cancerului, care sunt distribuite acum uh, sub formă orală, ceea ce înseamnă că eliminarea lor nu merge pe un circuit uh, al medicamentelor care să fie supravegheat, ceea ce înseamnă contaminarea mediului cu aceste substanțe împotriva cancerului, care la rândul lor pot pe termen lung să provoace cancer. Mulțumesc! Pentru ID nu avem intervenție. Pentru verzi, Michel Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e prea târziu să facem ceva, pentru că din 2008 deja semnalaserăm această problemă și comisia ne spusese că, într-adevăr, problema substanțelor farmaceutice prezente în mediu este reală și că trebuie făcut ceva. Apoi, a urmat un studiu în 2013 care ne spunea că trebuie să introducem măsuri legislative și că comisia trebuie să facă propuneri până în 2015. Ori acum suntem în 2019 și ce ne propune comisia? O strategie cât se poate de ușoară, de subțire. Adică trebuie să informăm, ar fi bine să și așa mai departe. Vă semnalez că există un raport al OCDE care spune trebuie luate măsuri drastice și trebuie să intervenim legislativ. Deci nu e nevoie de ceva așa subțire. De ce? Pentru că în raport se spune 10% din produsele farmaceutice pot fi dăunătoare pentru mediu, cele mai îngrijorătoare sunt uh, anti, uh, cele împotriva depresiei, împotriva durerii, uh, hormonii toate acestea putând să ducă și la înmulțirea um, microorganismelor rezistente. Totul a fost adus la, aten- adus la atenția G20, deci trebuie făcut ceva. Deci sunt trei lucruri de spus. Mai întâi, trebuie văzut care este efectul acestor substanțe asupra mediului în momentul autorizării de punere pe piață. Adică, atunci când un medicament cere autorizație, trebuie văzut care sunt și riscurile legate de mediu. Uh, Deja se întâmplă acest lucru în cazul medicamentelor veterinare, dar nu în cazul celor pentru uz uman. Așadar, aceasta ar fi o propunere de făcut, foarte importantă. Și nu ar trebui să spunem ar putea fi inclusă, ci ar trebui să spunem trebuie să fie inclusă. Condiționalul e prea puțin. Al doilea lucru, ar trebui ca în să spunem că în toate medicamentele sunt aproximativ 3.000 de substanțe active dispensate și ar trebui să se ceară o evaluare privind riscurile de mediu. Dup- după 2006 nu avem evaluare de risc, deci ar trebui să se facă o evaluare pentru toate medicamentele. Apoi, ar trebui invitată Comisia să ia toate măsurile necesare pentru ca producția de medicamente importante, importate să corespundă acelor, acelor norme de mediu ridicate ca și cele care se aplică în Uniunea Europeană. Pentru că acum că tot importăm substanțe, vedem că majoritatea sunt produse în China, în India și de fapt avem de face cu două măsuri. Noi impunem măsuri drastice pentru a proteja mediul, ceea ce e bine, dar să vedem ce se întâmplă și în țările din care importăm. Deci ar trebui să existe controle și să autorizăm importul de substanțe active din acele țări doar dacă există controle și acorduri. Pentru că, pe de o parte, nu e bine nici pentru acele țări și nici pentru noi, pentru că regăsim aceste substanțe în mediu și apoi și în uh, alimente produse cu apa respectivă o să discutăm în comisie și apoi și în plenar, dar trebuie să fim mai uh, stricți, pentru că altfel uh, uh, nu o să ajungem nicăieri. E important pentru legiuitor să fie mai uh, puternic. Mulțumesc! Ioana Copinska. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte bine că Parlamentul European uh, e interesat de prezența preze uh, substanțelor farmaceutice în mediu. Discuția aceasta este foarte bună. Cred că textul este foarte pertinent, bine redactat și mulțumesc secretariatului și colegilor care au colaborat cu noi și susțin uh, majoritatea intervențiilor și solicitărilor, mai ales cele privind medicamentele mai puțin dăunătoare pentru mediu. Trebuie să creăm noi modalități și atitudini în ceea ce privește producția, dar și ce se întâmplă cu medicamentele după ce au fost produse, să avem practici noi care să reglementeze mai puțin cadrul de producție și mai mult ceea ce se întâmplă cu medicamentele când acestea ajung în mediu. Deci, de fapt, e vorba de un tip nou de sensibilitate, de o conștientizare nouă a caracterului nociv al acestor substanțe față de mediu. Ca Parlament ar trebui să susținem producătorii angajați pentru protecția mediului și toate acestea respectând libertatea și accesul pacienților la medicamente și fără a submina cercetarea. La punctul 27 din rezoluție, de altfel, și vorbim despre aceste lucruri. De altfel, trebuie să reducem riscurile eh, reprezentate de prezența medicamentelor în mediu, respectând în același timp și dreptul pacienților la medicamente. Ceea ce mi se pare mie că lipsește din rezoluție este menționarea sectorului farmaceutic. Cred că acest sector este cel care trebuie să recunoască lacunele care există atât pentru medicamentele de uz veterinar cât și pentru cele de uz uman. Mă gândesc uh, de exemplu, la reacțiile de sinteză pentru aceste substanțe care persistă de foarte multe ori, uh, foarte mult timp și în sol și în apă. Și voi prezenta un amendament în acest sens. Mulțumesc! Pentru GUE, mulțumesc. Avem o intervenție, se pare că nu. Mai sunt intervenții din sală înainte de a da cuvântul comisiei? 3, 2, 1, gata. Trecem acum la reprezentantul comisiei, doamna Dozor. Mulțumesc mult! Din partea Comisiei, mai întâi trebuie să spun că suntem foarte mulțumiți de faptul că Parlamentul European este atât de interesat de problema substanțelor farmaceutice. După cum știți, uh, noua comisie a, și-a preluat mandatul ast, în această luni, iar noua doamnă președintă, doamna von der Leyen, a transmis deja orientările sale politice cu ceva vreme în urmă, anunțând și pactul ecologic care va include ambiția de poluare zero. Credem așadar că problema substanțelor farmaceutice va fi tratată în mod foarte proactiv datorită acestui nou context, datorită noului imbold pe care îl avem și e minunat că sunteți cu toții implicați. Uh, astfel încât vom lucra împreună. Totodată, suntem foarte bucuroși că multe dintre aspectele menționate în proiectul de rezoluție reflectă, de fapt, uh, ceea ce se regăsește deja în strategia noastră privind uh, substanțele farmaceutice. Aceasta a fost adoptată de Comisie în martie, după cum știți, și de atunci am lucrat foarte activ. Eu vin de la uh, DG Mediu, dar lucrez împreună cu colegii de la DG Santé, de Direcția Generală pentru Sănătate și Consumator, fiindcă este cât se poate de evident că dacă vrem să abordăm în întregul uh, ciclu de viață al substanțelor farmaceutice, nu putem să privim lucrurile doar din perspectiva mediului. Eu mă ocup de apă în special și este foarte clar că odată ce substanțele au ajuns în apă, e foarte greu să le scoți de acolo. Prin urmare, trebuie să începem cu mult înainte ca să ne asigurăm că ele, de fapt, nici nu ajung în apă. Acestea fiind spuse, unul dintre principiile fundamentale de la baza strategiei noastre privind impactul substanțelor farmaceutice este că aceia care au nevoie de tratament și de medicamente speciale trebuie să aibă acces la acestea. Deci Comisia nu vrea nicicum să restricționeze disponibilitatea acelor medicamente care ajută și care sunt necesare, mai ales pentru afecțiunile foarte grave, cum ar fi cancerul, deja menționat aici. Însă, abordarea noastră stabilește o serie de domenii unde considerăm că acțiunile sunt foarte relevante și necesare pentru a găsi o cale mai durabilă de a trata problema substanțelor farmaceutice. Am lansat acțiuni în mai multe arii, după cum s-a menționat, evident, uh, când uh, comisarul va oferi răspuns la aceste întrebări, vom oferi și noi detalii suplimentare privind starea lucrurilor. Vreau doar să profit de ocazie pentru a vă spune că organizăm săptămâna viitoare în Saragossa o mare conferință privind apa, unde avem o sesiune dedicată substanțelor farmaceutice. E vorba de data de 12 decembrie. Acolo se va discuta cu reprezentanții ai Organizației Mondiale a Sănătății și a Băncii Mondiale și cu alții pentru a vedea cum să abordăm această problemă la sursă, cum să abordăm punctele fierbinți totodată și sper că măcar unii dintre voi să puteți participa într-un fel sau altul. Conferința se va transmite și live pe internet, deci puteți să fiți alături de noi și pe această cale și aș răspunde în detaliu la câteva dintre aspectele ridicate aici. În primul rând, impactul asupra mediului și evaluările efectuate, precum și poate abordările diferite în ceea ce privește medicamentele de uz uman și cele de uz veterinar în acest sens. Este evident că pentru produsele medicale pentru uz uman trebuie să ne asigurăm, după cum am spus deja, că pacienții beneficiază de cel mai bun tratament disponibil diferența abordării în evaluări nu înseamnă că impactul asupra mediului al medicin, medicamentelor de uz uman nu este avut în vedere. Aici accentul se pune mai mult pe atenuarea riscurilor. Fiecare societate a depus deja o evaluare a impactului uh, asupra mediului, pe baza căreia, căreia se identifică măsuri pentru minimizarea efectelor produselor eliberate în mediul înconjurător. Totodată, în acest context, e demn de amintit faptul că trebuie să ne asigurăm că substanțele farmaceutice și substanțele chimice nu sunt tratate neapărat la fel în cadrul legislativ comunitar. Un lucru pe care să nu-l uităm atunci când ne ocupăm de substanțele farmaceutice. S-a mai spus că la nivelul Comisiei trebuie avute în vedere și acțiuni legislative. Evident, nu știu dacă știți, dar în cadrul legislației privind apa se reglementează deja o serie de substanțe farmaceutice, de exemplu standardele privind calitatea ecologică sau așa numita directivă privind substanțele prioritare, care includ deja substanțe farmaceutice pe așa numita listă de supraveghere care este actualizată regulat. Da, știm acum, la momentul de față, uh, de cele două și sperăm uh, că, că sunt doar două pe listă și sperăm ca în viitor să fie și mai multe. Trebuie să înțelegeți că este un proces care implică atât statele membre cât și pe dumneavoastră și sperăm ca odată ce actualizăm uh, lista substanțelor prioritare, care se face printr-o procedură legislativă ordinară, sperăm așadar să putem colabora pentru a face uz de acest imbold pe care îl avem acum și a include mai multe substanțe pe listă. Câteva cuvinte privind dimensiunea interna- internațională, poate, un element extrem de important și care s-a menționat și aici. Există mai multe inițiative în curs de desfășurare, colegii de la DigiSante sunt și ei în dialog cu principalii parteneri din uh, această perspectivă și Digi Mediu facem același lucru. Mi se pare extrem de important să discutăm acest lucru nu doar cu autoritățile, ci și cu industria farmaceutică. Încercăm totodată să ne asigurăm că punem presiune și pe producători una dintre cele mai bune căi este prin uh, achizițiile uh, publice așa numite verzi, un lucru pe care l-am inclus în strategia noastră și sperăm să facem progrese în acest sens. Mulțumesc foarte mult și uh, pentru interesul dumneavoastră încă o dată. Mulțumim, spune președintele. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 29 ianuarie 2020. Domnul Bușoi uh, poate că nu este cu noi și atunci va fi un membru sub, uh, supleant, deci veți fi alături de noi. Vom vedea. Mulțumim, așadar încheiem aici sesiunea din această dimineață și reluăm la ora 14 și 30 de minute.